data viitoare o să facem lucrurile așa cum trebuie. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule raportor, vă mulțumim și încheiem astfel această discuție. Se va vota miercuri la prânz. Acum, în ordinea de zi, avem intervențiile cu durată de un minut și dau cuvântul pentru început doamnei Zaborska. Mulțumesc, doamnă președinte rozhodol, že ak chce Curtea Europeană uh, pentru Drepturile Omului a decis uh, săptămâna trecută că dacă uh, o persoană sănătoasă dorește uh, să apeleze la eutanasie, poate face acest lucru. Altfel, uh, statul trebuie să, da, uh, să uh, respecte dreptul la viața tuturor. Uh, Însă acest, uh, uh, aceste două lucruri nu sunt uh, compatibile. Dacă punem dreptul la viață privată peste dreptul la viață, distrugem drepturile așa cum sunt ele ancorate în, în cartă. Bineînțeles că uh, pot fi ignorate uh, anumite cazuri uh, uh juridice. Dacă o persoană nu mai dorește să uh, trăiască, este un semnal trist. Domnul Perelo. Președinte, Doamnă președinte, în fața Parlamentului vreau să vă spun ce se întâmplă mă refer la comisia domnului Barroso, care prejudicează ideea de Uniune Europeană și viața și sănătatea cetățenilor europeni. Măsurile de austeritate, faptul că nu au medicamente, faptul că li se scoate o proteză pentru că nu pot să plătească taxele la spital, austeritatea acesta numai ca să poată uh, să îi uh, scoată din probleme pe cei care au făcut împrumuturi este o acțiune criminală, lipsită de sensibilitate, nu este umană, nu este sensibilă, nu mai provoca suferință cu această politică. Iar milioane de europeni să nu renunțe la europeni, dând vina pe Uniunea Europeană, pe dreapta majoritară și pe toate instituțiile ei. Și vă rog, finanțați bunăstarea, educația pentru tineri, ocuparea forței de muncă, creșterea, astfel încât Uniunea Europeană să fie demnă și umană, așa cum nu mai este. Mulțumesc! Doamna Harkin are acum cuvântul. Care Mulțumesc. În uh, mijlocul uh, celei mai grave crize economice care a lovit Irlanda, noi avem o mare speranță. Sectorul agricol și exporturile. Sectorul agricol a fost uh, lovit de un deficit fără precedent din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Aceasta a continuat în jumătatea lui 2012 și în 2013. Regiunea pe care o reprezint nu a registrat aproape deloc creștere au existat precipitații uh, uh, masive, nu avem uh, nu mai avem uh, iarbă, nu mai avem uh, cereale și această criză s-ar putea perpetua și anul viitor. Există eforturi de a aduce uh, nutreți din Franța și din alte țări, însă există o criză foarte mare. Fermierii și um, stocurile de animale se confruntă cu mari probleme. Această criză a nutrețurilor va costa Irlanda aproximativ un miliard și de aceea fac un apel la guvernul irlandez să Uh, facă apel la fondul de solidaritate. Mulțumesc, uh, doamna de Martini, acum. Președinte, la tragedie del porto di Genova. Mulțumesc, doamnă președintă. Tragedia din orașul meu, Genova, din portul Genova, unde au murit nouă persoane, într-un mediu care ar fi trebuit să le asigure viața, a fost uh, ceva ce nu trebuia să se întâmple. Și au fost foarte multe probleme. Mulți ani de zile portul uh, primește vase din ce în ce mai mari care trebuie să se întoarcă, să facă manevre și nu s-au făcut toate modificările tehnice ca să facă față, iar cei care ar fi trebuit să facă acest lucru nu le-au făcut oricine uh, este la capetania portului ar trebui să știe ce face. Nu trebuie să fie un politician numit care să n-aibă niciun fel de merit și care să nu aibă habar de ce înseamnă acest lucru. Uh, acum se desfășoară o anchetă și să vedem ce se va întâmpla. Mulțumesc, domnul Bat. Uh, Mulțumesc. Următoarea reuniune a grupului Bilderberg se va ține în Anglia se crede că se va întâmpla la Hotelul Grove din 6 în 9 iunie. Aceste reuniuni anuale sunt uh, summituri ale, celor mai, ale persoanelor cele mai, celor mai bogate, puternice și influențe din domeniul finanței și economiei. Ceea ce nu înțeleg este de ce mass media principală uh, au de, a decis din uh, 1954 să nu Uh, facă niciun fel de reportaj referitor la aceste reuniuni. Însă este foarte clar că aceste reuniuni au, uh, au loc. Am uh, trimis întrebări uh, marilor uh, uh, mass media pentru a întreba dacă vor, uh, dacă vor acoperi acest subiect sau nu. De asemenea, uh, m-am adresat autorităților și aștept cu foarte mare nerăbdare răspunsul. Domnul Maier acum. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană Uh, are în Uniunea Europeană viața, dreptul la locuință este un drept fundamental. În țara mea, aproape o jumătate de milion de familii au fost uh, alungate din statele lor, iar tribunalul a spus că legea ipotecară a Spaniei contravine directiva europeană din 93. Un tribunal european și nu Comisia Europeană a făcut acest lucru, iar Comisia Europeană uh, ar fi trebui să fie cea care să vegheze cel mai îndeaproape, astfel încât dreptul la locuință să fie înțeles ca un drept fundamental. Andaluzia, guvernul Andaluziei din Spania a încercat uh, să rezolve această problemă promovând o lege care să garanteze dreptul la locuință tuturor cetățenilor ca să nu treacă prin acest chin și anume faptul că ești dat afară din casă. Sper că Comisia Europeană se va ridica la înălțimea așteptărilor, dar tăcerea lor față de legea ipotecară din 93 să nu devină o acțiune împotriva acestei legi pe care o va promova Andaluzia. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Bronx. Mulțumesc. Termenii pro-european și anti-european uh, sunt uh, folosite adesea uh, pentru pro-UE și anti-UE. Anti-european uh, îi descrie pe cei care se opun Uniunii Europene, însă acest termen este ofensator Uh, Europa este mai veche decât Uniunea Europeană. Este o entitate culturală cu strămoși înrudiți. Uniunea Europeană salută imigrația din lumea a treia și uh, îmbrățișează globalizarea. Uniunea Europeană însă, și este anti-europeană, pentru că politicile sale vor distruge în cele din urmă caracterul distinctiv și unic al uh, Europei. Uh, vor exista noi uh, uh, europeni uh, care vor transforma vechile țări ale um, Europei în niște imigranți. Aceste politici vor alimenta imigrația, iar europenii vor fi priviți doar ca factor de producție. Mulțumesc, domnul Niculescu.

vorbim despre o constituție pentru viitor și nu una pentru azi sau pentru ieri. mulțumesc. mulțumesc. acum cuvântul Mulțumesc. Uh, ofițerul Briggs uh, s-a născut în uh, circumscripția mea a murit în 1982 uh, în urma lansării unei rachete din partea Argentinei. Avea 22 de ani, a primit o medalie pentru curaj, pentru că a încercat să își salveze nava pe care era. O serie întreagă de britanici au fost uciși și uh, câteva sute de răniți au fost uh, duși pe insulele Malvine pentru a fi tratați. Este păcat că acest for nu acceptă ceea ce uh, Uniunea Europeană a văzut ca un uh, um, uh, teritoriu britanic. Uh, anul acesta, uh, cei din aceste insule au votat cu o mare majoritate pentru a-și menține legăturile cu regatul britanic. Solicit uh, uh, scuze în numele tuturor familiilor care au avut de suferit uh, în această confruntare. Orice membru care uh, întinează memoria acestor persoane nu își are locul în acest parlament. Doamna Susa, acum spune doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte Președintele Barroso spunea că austeritatea a ajuns la limită și deși bugetul este corect, nu poate fi susținut din punct de vedere economic și social. După aceea însă s-a contrazis și a spus că austeritatea era indispensabilă. Fără îndoială, ne confruntăm cu o tragedie socială și un ciclu recesiv din cauza măsurilor de austeritate. Curtea Constituțională din Portuga Portugalia analizează bugetul impus de Troica și pe noi ne interesează eforturile guvernului de a schimba ceva. De fapt, ei sunt interesați mai ales de austeritate. Portughezii au înțeles și cei mai mulți dintre ei, 85% dintre ei, au vorbit despre Uh, renegocierea sau denunțarea cererilor formulate de Troica pentru că nu sunt valabile. Evident, uh, poate că ar fi bine să le dăm posibilitatea să vorbim cu uh, cetățenii. Domnul Banchi are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. În octombrie 2013, 25 octombrie 2013 este ultima zi pentru transmiterea directivei privind drepturile pacienților iar această zi va marca începutul unei perioade în care toți cetățenii vor putea hotărâ în ce țară să meargă pentru uh, tratament în orice țară din Uniunea Europeană. Din acest motiv uh, este important uh, Uh, să se facă un, să existe un sistem de evaluare simular. Um, tratamentele balneologice nu au efecte secundare și sunt mai puțin costisitoare decât medicamentele moderne. Așadar, trebuie să avem un sistem prin care uh, calitatea apei din uh, băile termale și calitatea tratamentelor medicale să poată fi reglementate. Mulțumesc, doamna Sârbu.

Domnul Zarnechi are acum cuvântul. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Au trecut deja mai mult de trei ani de la accidentul aerian uh, de, din Smolensk în care șeful de stat polonez ă, a decedat, la fel ca și aproximativ 100 de alte persoane, oameni politici, ă, elite intelectuale. Resturile avionului se află în continuare pe teritoriul Federației Ruse. Nu au fost restituite Poloniei. Ancheta, în acest caz, Uh, progresează cu greu și presupunem că de partea Rusiei uh, are loc o tergiversare intenționată. Consider că este nevoie de uh, presiunea comunității internaționale și a Parlamentului pentru a clarifica această situație. Mulțumim! Acum Domnul Tusas. Politicii της Mulțumesc. Politicile Uniunii Europene și guvernelor sale încearcă să uh, elimine acordurile colective de muncă. Există probleme precum șomajul masiv care provoacă tragedii vedem uh, tot mai multe cazuri de violență împotriva oamenilor din câmpul muncii. Există probleme de, de xenofobie și probleme care uh, duc la creșterea extremismului. Situația din Grecia este caracterizată de greve. Uh, lucrătorii de la metrou au intrat în grevă, profesorii au intrat în grevă. 98% dintre uh, aceste greve au fost declarate ilegale de către instanțe. În Spania vedem că se încearcă distrugerea celor care îi reprezintă pe oamenii din câmpul muncii. Același lucru se întâmplă și în Portugalia. Oamenii sunt sancționați cu amenzi uh, uriașe, sunt trimiși la închisoare. Pe 22 mai Vom asista la un uh, proces uh, al uh, sindicaliștilor și vom vedea ce se va întâmpla dacă vor fi respectate. Doamna Tuna, acum vă rog. Ops. Merci beaucoup. Stowarzyszenie... Mulțumesc. Organizația Memorial este uh, un semn de, a modului în care uh, căutăm adevărul. Și mai multe persoane au făcut referire la uh, această activitate. Această organizație nu dorește nu numai să ne amintească de ceea ce s-a întâmplat în timpul dictaturii, ci ne arată și cum se poate lupta în fiecare zi pentru libertatea mass media. Uh, cum pot fi apărați și sprijiniți uh, deținuți politici și refugiați politici. În Parlament există o inițiativă de a, num, de a nominaliza această organizație uh, pentru premiul Nobel. Vă rog să sprijiniți această uh, inițiativă, pentru că organizația Memorial ar trebui să fie sprijinită deoarece ne arată cum putem să tragem învățăminte, învățămintele trecutului și mai ales cum putem să ne asumăm responsabilitatea pentru drepturile omului. Doamna Ayala Sender. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun că guvernul PPE și guvernul din Aragon au uh, atacă tot ce pot să atace și atacă un nou capitol care aduce incertitudine și acum uh, e vorba de limba pe care o vorbesc aragonezii care vreau să vorbească aragoneza și catalana sunt limbi recunoscute universal iar acum s-au ridicat împotriva acestor limbi pe care le denumesc cu niște denumiri uh, derogatorii adoptarea unei noi norme care ar trebui să le dea o denumire neștiințifică este o rușine și folosesc aceste denumiri PAU și PARPIP luând demnitatea acestor locuitari din aceste regiuni și a tuturor. Vă solicit, doamnă președinte, ca Parlamentul să condamne, să condamne acest lucru așa cum a făcut uh, uh, atunci când s-a pus problema limbilor minoritare. Guvernul din Aracon, în loc să asculte vocea rațiunii, a făcut o eroare științifică cu multe consecințe, care în loc să promoveze limba vorbită în, în Aragon, dorește să promoveze o limbă nevorbită. Mulțumesc. Domnul Angurakis are acum cuvântul. Mulțumesc. Când uh, vedem că problemele mm, de șomaj cresc, exploatarea și îmbogățirea Uniunii Europene continuă în același ritm. Se încearcă eliminarea acordurilor colective de muncă. Carta albă din 2012 privind pensiile este următoarea țintă. Vrem să ne asigurăm că nu uh, se va aduce atingere sistemului de uh, asigurări sociale și vrem uh, să ne asigurăm că forțele monopoliste uh, nu vor pune mâna pe uh, fondurile de pensii în uh, scopul îmbogățirii personale. Trebuie să ne asigurăm uh, că uh, Oamenii vor câștiga mai mult de 300 de euro pensie pe lună. Oamenii nu au suficienți bani să-și mai plătească tratamentele medicale. Este un atac la adresa clasei muncitoare și a oamenilor de rând. Iar uh, partidul meu uh, din Grecia este împotriva acestui uh, sistem malefic. Trebuie să avem un sistem de protecție universală și vrem ca oamenii să beneficieze de acest sistem de pensii pentru a trăi indemnitate. Mulțumesc. Acum dau cuvântul Domnului Winkler. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Multilingvismul este una din marile comori ale Uniunii Europene. Reflectă cultura și diversitatea lingvistică trebuie să facem economii la nivelul instituțiilor europene din cauza crizei, dar trebuie să vedem exact unde facem aceste economii. La Parlament uh, există oameni care întotdeauna încearcă să elimine unele limbi și să păstreze doar trei limbi principale, iar acum la Comitetul Regiunilor s-a inițiat uh, uh, o trebuie să se ideea traducerii, ceea ce este foarte problematic. Uniunea are 27 de state membre, în curând 28, care vorbesc 23 și apoi 24 de limbi oficiale. Și nicio limbă nu trebuie să fie supremă față de celelalte. Sunt de acord că trebuie să facem economii, dar lucrul acesta trebuie făcut fără a pune în pericol democrația și integrarea. Mulțumesc și Doamna Miții are acum uh, cuvântul, care ia cuvântul pentru prima dată. Vă urăm bun venit, doamnă, în Parlament. EU. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o mare onoare pentru mine să fiu astăzi uh, în Parlamentul European și de asemenea o mare onoare să fiu prima eurodeputată uh, din Malta. Europa se confruntă cu o perioadă dificilă și cred că Parlamentul trebuie să transmită un mesaj clar cetățenilor europeni că Uniunea Europeană îi sprijină, că Parlamentul um, îi susține și asta cât se poate de repede. Doamna președinte, în munca mea din Comisia Econ, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a mă asigura că Europa își revine cât se poate de repede. Cred că pentru a obține asta trebuie să ne asigurăm că nu ne Uh, distrugem economia prin măsuri exagerate de austeritate, ci că sprijinim o, o dezvoltare economică durabilă. Este privile un privilegiu să pot să îi servesc pe cetățenii maltezi în uh, Parlamentul European. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a reprezenta pe cei din circumscripția mea, dar pentru a face și ceea ce este mai bine pentru cetățenii europeni. Vă mulțumim. Are acum cuvântul doamna Nibler. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la problema interdicției uleiului de măsline. Este ceva ce a apărut foarte des în uh, presă în ultimul timp. În viitor nu mai poate, nu, ulei de măsline deschis nu mai poate să uh, fie pe masă. O uh, o prevedere europeană prevede că carafele deschise de ulei uh, de măsline trebuie să fie uh, interzise, uleiul de măsline trebuie să, stea, să fie uh, oferit pe, pe masă în recipiente închise. Mă aștept dacă la o întrebare uh, adresată Comisiei dacă se, vor, se va extinde această prevedere și la alte uh, produse precum ar fi sarea și piperul și așa mai departe, mi s-a răspuns că s-ar putea, da, să se extindă. Și dați-mi voie să vă întreb, uh, oare nu avem altceva mai bun de făcut decât să ne ocupăm de micile uh, cănițe cu ulei de măsline care stau pe masă în restaurant? Vă rog, doamnă, doamnă comisar, uh, rețineți această observație. Mulțumim, doamnă Nibler. Dau cuvântul acum doamnei Smolkova. Ďakujem pekne za slovo. Presne o rok sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-un an vom avea alegeri europene iar cei care candidează din nou vor putea numai cu foarte mare dificultate să răspundă la anumite întrebări uh, uh, referitoare la funcționarea Uniunii Europene. Pe 9 mai a fost Ziua Europei și ne-am întâlnit cu diferiți cetățeni. Oamenii au senzația că Uniunea Europeană a fost creată numai pentru vremurile bune, nu pentru o perioadă de criză economică și financiară. Numai cu foarte mari dificultăți putem uh, răspunde la faptul că nu putem să-i ajutăm pe tine să găsească un loc de muncă. Ar trebui ca deciziile pe care le luăm să fie luate mai repede. În uh, bugetul care urmează să fie adoptat nu trebuie să uităm pe tine și nu putem să neglijăm programe pe cum Erasmus și Galileo. Hvala predsedujoča leto dni nazaj ko smo sprejemali šestorček ukrepov za gospodarstvo. Mulțumesc foarte mult. Acum un an când vorbeam despre pachetul celor șase măsuri, este doamna Cleva Kekus. Comisia avea posibilitatea să pună în aplicare niște măsuri macroeconomice, de aceea am pregătit uh, anumiți factori macroeconomici pe care statele membre trebuiau să le urmeze. În ce privește situația din Slovenia, vreau să-i spun Comisia că în momentul în care analizăm aceste dezechilibre macroeconomice, trebuie urmați indicatorii. n am săturat de speculații făcute de alții Vrem analize care nu sunt bazate pe speculație, ci care sunt bazate pe indicatori macroeconomici pe care i-am convenit cu toții. Și acum are cuvântul domnul Gutierrez, care nu este aici, și atunci domnul Tabajdi. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Statele membre ale Uniunii Europene au cote de TVA foarte diferite pentru alimentele de bază. În Ungaria, însă, cota de TVA pentru majoritatea alimentelor de bază este 27%. Este cea mai mare din Uniunea Europeană. În Austria este numai 10%, iar în Polonia este 5% pentru alimente. Socialiștii din Ungaria, pe baza exemplului din Polonia, propun reducerea cotei de TVA pentru alimente la 5%. O rată de TVA ridicată pentru produsele alimentare încurajează piața neagră și împiedică dezvoltarea agriculturii maghiare. Guvernul domnului Orban ar putea să să ia partea uh, celor mai uh, săraci prin reducerea poverii fiscale. Există 4 milioane de săraci care au nevoie de ajutor. Vă mulțumesc. Am încheiat acum această uh, sesiune de discursuri de un minut. În absența raportorilor pe dosarele următoare, vom suspenda ședința până când sosesc. De fapt, doamna Cornelisen, ați sosit la țanc. Donc, nous allons engager le... Vom trece acum la raportul dumneavoastră cu privire la drepturile femeilor în țările din Balcani candidate la aderare. Vă las timp să vă instalați. Vă rog să luați loc și vă dau cuvântul. Eh, Doamna președintă, voi vorbi în engleză. Tocmai am ieșit eh, de la un vot, îmi cer scuze că am